și, în primul rând, Malezia, practica pedepselor prin lovirea cu bastonul. Are do- cuvântul doamna Weiler pentru un minut și jumătate. Verehrte Comisiune, liebe Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, Malaezia este un stat impresionant cu tradiții și cu o cultură, diversitate culturală. În cadrul ASEAN am văzut de, cât de rapid și cât de impresionant a crescut această țară. Este o țară care de asemenea are putere economice crescânde, astfel încât Malaezia a ajuns în primele 10 state din lume conform creșterii economice. Un lucru impresionant, de aceea din partea grupului meu al socialiștilor și democraților aș dori să spun și din partea tuturor celor care am semnat rezoluția că este de neînțeles de ce se folosește în continuare această formă de pedapsă corporală care datează din vremea colonială eh, și care a dispărut de mult în lumea occidentală. Problema nu este legată doar Uh, de cei care practică această uh, pedeapsă, ci și avocații uh, au protestat împotriva ei. Am examinat carta ASEAN și ne-am bucurat faptul că în preambul se spune că protejarea drepturilor omului este un principiu esențial al cartei ASEAN. Malaezia s-a angajat să respecte principiile democrației și printre acestea se numără și statul de drept și standardele universale. De aceea, trebuie să susținem aceste drepturi ale omului în Malaezia și în acest sens vine și rezoluția noastră actuală. Vă mulțumesc, doamna Weiler, urmează doamna Șache. Hitting. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Practica pedepselor prin lovirea cu bastonul e o formă de pedepsă cu, uh, corporală obișnuită în Malaezia și e vorba de zeci de mii de victime ale acestei practici, mai ales imigranți, și tendința este în creștere. Malezia astfel își încalcă angajamentele asumate față de Consiliul uh, ONU, care mm, condamnă această tortură și, din păcate, lipsește orice formă de proces care duce la această pedeapsă și uh, emigranții nu au dreptul la, să fie asistați de un avocat. Uh, sigur că uh, salutăm declarația baroului malaizian care a solicitat abolirea pedepsei cu uh, lovirea cu bastonul. Uh, Parlamentul European solicită încetarea oricărei forme de torturi corporale. Comisia pentru Drepturile Omului din Malaezia ar trebui să facă recomandări adecvate către guvern pentru abolirea uh, oric- oricărei forme de pedepse corporale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, pentru un minut și jumătate, doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție condamnă flagelarea în Malaezia ca formă de pedeapsă. Aceasta nu este o metodă de educație învechită. Este o pedeapsă omenitoare, îngrozitoare, care este interzisă de convențiile privind eliminarea formelor de tortură. Dacă nu credeți, vă sugerez să urmăriți imaginile, video, înregistrările cu aceaste, această formă de pedeapsă, ca să înțelegeți cât de îngrozitoare este ea. Și ea se aplică în continuare în Malezia pentru 66 de infracțiuni diferite. Această pedeapsă brutală este aplicată și migranților care au intrat în țara respectivă fără acte uh, în regulă și dependenților de droguri. Până la 100.000 de persoane sunt afectate de această pedeapsă solicităm guvernului malezian să renunțe la această formă de pedeapsă crudă și umilitoare și să abroge statutul referitor la ea. Malezia face parte din Comisia ONU pentru Drepturile Omului, așa cum a spus uh, antevorbitorul meu, și asta înseamnă, firește, că pedepsele corporale nu pot fi acceptate. Malaezia poate să rămână sigur în acest organism, dar trebuie să aplice regulile. Mulțumim, urmează un cu un minut. Malaezia a înaintat spre o formă mai islamistă de guvern, ceea ce este un uh, lucru preocup, care ne preocupă, pentru că Malezia ar putea să fie un partener mai bun pentru Uniunea Europeană, însă conceptele occidentale în legătură cu democrația și drepturile omului nu sunt atât de binevenite în Malezia. Uh, Malaezia este o, un stat cu majoritate musulmană și acest tip de pedepse sunt uh, frecvente în statele care se conduc după legea Sharia. Și în anumite state musulmane se folosesc uh, forme extrem de brutale de pedepsire a infracțiunilor, prin cum ar fi amputarea, lapidarea și așa mai departe în provincia indoneziană Aceh, care uh, primește ajutoare din partea Uniunii Europene, s-a reintrodus recent pedeapsa cu lovirea cu bastonul. Să sperăm că Malaezia va urma un exemplu luminat, însă nu mi este clar dacă această pedeapsă este ilegală în legislația internațională. Vă mulțumesc. Urmează un minut, domnul Posel. Mulțumesc, domnule președinte. într-o relație de iubire, sigur că ai anumite cerințe față de persoana iubită. Asta se aplică și în relația dintre state, unde avem cerințe față de aliații noștri. Malaezia, sigur, este un partener uh, de prețuit al Uniunii Europene și Constituția sa, în multe feluri, este un model uh, sau inspirată din uh, Constituția, Constituția Europeană. De aceea noi luăm în serios cele ce se întâmplă în Malaezia. Domnule Tanăc, nu șaria a introdus pedeapsa cu bastonul, ci probabil că puterea colonială britanică a introdus această pedeapsă. Și uh, pentru că nu, sigur, uh, s-a sfârșit timpul coloniilor și chiar Marea Britanie s-a schimbat, trebuie să se schimbe și uh, Malaezia și să înceteze această pedeapsă barbară pentru că este împotriva legilor internaționale și a drepturilor omului și să spunem lucrurilor pe nume. Malaezia este o țară a toleranței între diferitele grupuri etnice și religioase și așa a fost de zeci de ani de zile și ar trebui să rămână așa și sunt parteneri apropiați ai uh, Uniunii Europene și atunci ar trebui să abolească această pedeapsă barbară. Mulțumesc, domnule Tenăc. Eh, iată, avem procedura cu cartonașul eh, albastru. O întrebare din partea domnului Tanoc. Da, aș pune o întrebare domnului Postel. Am un respect enorm pentru el. Eu nu sunt un avocat de drept internațional și nu am văzut nicio eh, dovadă ca dreptul internațional interzice această pedeapsă cu bastonul. Sigur, interzice drepta, pe crimele împotriva omenirii, genocidul și așa mai departe, dar lovirea cu bastonul, după câte știu eu, nu este interzisă de dreptul internațional și convenția asupra torturii pe care Malezia nu a Uh, ratificat-o spune că lovirea cu bastonul ar putea constitui tortură, dar nu în mod necesar întotdeauna. Deci de ce uh, deci cred că dreptul internațional nu interzice. Dacă uh, nu respectăm exact realitatea, atunci nu vom mai fi credibili. Domnule coleg Postel, până la urmă n-a fost o întrebare, dar oricum Domnul Postel, da, oricum aș dori să răspund. Sigur că lovirea cu bastonul constituie o tortură și sunt, e clar că tortura este interzisă prin dreptul internațional. Fie că o țară a ratificat toate tratatele internaționale, fie că nu. Mulțumesc, domnule Postel, și acum un minut și jumătate, doamna Vergia. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Malezia este una dintre țările pentru care cooperarea cu Uniunea Europeană deși de data recentă și destul de monestă, este considerată pozitivă din punct de vedere economic și social. legat de educație, de drepturile femeilor, de protejarea populațiilor vulnerabile. Însă, din punctul de vedere al democrației și respectării drepturilor omului, situația nu este tocmai roză. Situația despre care vorbim astăzi ilustrează această idee. Malezia a semnat mai multe convenții internaționale Declarația Universală a Drepturilor Omului, CEDO sau CIDES, însă nu mai, refu- nu mai semnează altele și nici Convenția de interzicere a torturii. Malaezia aplică pedeapsa cu moartea și uh, aceasta este obligatorie pentru condamn- condamnările de trafic de droguri. Pedepsele corporale se aplică frecvent, indiferent dacă e vorba de bărbați, de femei mai ales cele acuzate de raporturi sexuale ilicite și copii. Mai rău chiar, cei care sunt condamnați la astfel de pedepse văd uh, la, la executarea pedepselor colaborează și medici care uneori trebuie să resusciteze condamnații respectiv în cazul în care aceștia leșină înainte de executarea pedepsei în întregime. S-a extins de curând uh, lista infracțiunilor uh, care se pot pedepsi cu, prin lovirea cu bastonul. Din 2002, când s-a inclus pe această listă intrarea ilegală în țară, mii de refugiați au fost supuși acestei pedepse. Guvernul malezian trebuie să înceteze aceste practici și dialogul Uniunii Europene cu Uh, alte țări din regiune, Uniunea Europeană este fructuos, poate că ar trebui să, folosim, să ne folosim de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a încuraja Malezia să facă progrese în acest domeniu. Mulțumesc. V-am permis să depășiți timpul, însă vreau să vă atrag atenția că nu este cazul depășiți cu mai mult de o treime

Mulțumesc, domnule Preda. Acum are cuvântul domnul Paleschis, uh, dar din păcate s-a scuzat că nu este în sală și atunci dau uh, cuvântul următoarei de pelită, doamna Iaten Machi, pentru un minut. President, Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția aceasta a Parlamentului vine la timp și este foarte importantă pentru că mii de oameni sunt uh, pedepsiți prin lovirea cu bastonul în Malaezia în fiecare an. Este o pedepsă uh, inumană și degradantă. Ar trebui abolită în întreaga lume. Lovirea cu bastonul este o formă de tortură. Conform Amnesty International, uh, o femeie musulmană a fost pedepsită cu lovirea cu bastonul anul trecut în Malaezia unde se aplică legea Sharia. Motivul pedepsei a fost ca o bere. Amnesty International a raportat de asemenea lovirea cu bastonul a lucrătorilor refugi- ă, imigranți și a refugiaților în Malaezia. în guvernul Malaeziei să abolească această uh, lovire cu, lovirea cu bastonul ca o formă de pedeapsă și solicităm să ratifice Convenția ONU asupra protocolelor și protocolele sale privind tortura și uh, acordurile internaționale care cer respectarea drepturilor civile și politice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Mechi, și acum un minut are cum să domnul Ziobro. Satisfacție satysfakcją odnotowujemy rozvoiul. Observăm dezvoltarea economică a Maleziei și faptul că crește gradul de bunăstare. Pe de altă parte, citim raportul Amnesty International cu privire la folosirea flagelării la o scară atât de largă. Într-adevăr, este o pedeapsă dură care se aplică unor pentru infracțiuni minore, pentru delicte minore. Și se aplică chiar și migranților ilegali, cei care, celor care nu au documente în regulă, inclusiv celor care vin din Burma. Însă, asprimea acestei pedepse merge în paralel cu istoria ei în această țară. Multe delicte se leagă de legislația și cutumele religioase locale. Kartiki Hari Suharna a fost condamnat la, a fost condamnată la pedepsirea prin flagelare pentru că a băut bere, pur și simplu. Trebuie să reacționăm. Mulțumim, domnule Ziobro. Urmează domnul Pașca, un minut și jumătate. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Legea islamică Sharia, care se aplică și în multe state musulmane moderate, admite pedepsele corpora, corporale. Se vorbește despre uh, persoana care a fost pedepsită cu șase lovituri pentru simpla vine de a fi băut bere. Însă, vorbim aici și despre uh, decizii. Este vorba de o decizie care a fost luată uh, și aprobată de către sultanul uh, Maleziei, care a comutat uh, pedeapsa prin flagerare cu o pedeapsă cu trei luni de închisoare. Scopul verdictului nu este de a pedepsi, ci de a da o lecție, după cum uh, explică anumite texte juridice. Același argument a fost folosit și de viceministrul pentru educație, care a justificat în acest fel pedepsa corporală a copiilor în școli. Uh, în școli, directorul școlii poate să aplice asemenea pedeapsă corporală părinții vor fi informați și se vor prezenta probe. Vorbim aici despre fapte legate de viața reală într-o, într-un stat musulman așa numit moderat. Putem folosi diplomația pentru a-i ajuta pe cei din această țară uh, să aibă o viață mai bună și trebuie să o facem. Mulțumesc, domnule Pașca. Urmează domnul Sonic, un minut. Mulțumesc domnule președinte. Trebuie să condamnăm lovirea cu bastonul și toate celelalte pedepse corporale și tratamentele inumane și degradante. Malezia nu își poate invoca propriul cod penal care permite, sigur, această lovire cu bastonul. Dar aceasta este echivalentă cu tortura, așadar este ilegală în lumina multor uh, uh coduri uh, și legi internaționale. Amnesty International ne-a informat în legătură cu soarta multor uh, imigranți care uh, suferă uh, și sunt, uh, primesc o astfel de pedeapsă. Malezia poate și trebuie să respecte drepturile omului și ar trebui să dea dovadă de mai multă inițiativă și ambiție. Noi ar trebui să facem de asemenea acest lucru, să exercităm presiunea asupra Uh, Respectarea drepturilor omului ar trebui să fie o precondiție pentru cooperarea cu orice țară, inclusiv Malezia. Mulțumesc, domnule Sonic. Următorul pentru un minut are cuvântul domnul Cernețchi. Panie președinte, șomni państwo. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Malezia este un tigru economic, o țară dezvoltată. Un exemplu de urmat pentru toată Asia de Sud-Est. Însă acest tigru are o problemă. și anume pedepsirea prin lovirea cu bastonul. Unii vor spune poate că trebuie să respectăm diferențele culturale, că noi, ca europeni, ar trebui să, fim, uh, să înțelegem aceste lucruri și să nu ne impunem propriile soluții pe alte continente. Însă aici vorbim despre drepturile omului. Și drepturile omului sunt universale, indiferent de rasă sau de religie ca Parlament European, suntem obligați să apărăm drepturile omului, dreptul la demnitatea umană. Și această pedeapsă nu este demnă. Mulțumim. Urmează un minut, doamna Macovei. Thank you. Inflicting physical pain. Vă mulțumesc. Să cauzezi durere este împotriva demnității umane. Este Practica flagelării reprezintă un drept de a nu fi uh, torturat. În Malaezia, în jur de 10.000 de persoane suferă în urma acestei pedepse în fiecare an. Uh, se spune că durerea este atât de mare încât deseori victimele își pierd cunoștința. Uh, se acceptă mită pentru a cruța anumite victime. Este vorba aici de funcționarea statului care profită de suferința oamenilor. Fac un apel Comisiei și Consiliului și Guvernului Malaez să uh, malezian, malezian să uh, introducă un moratoriu uh, al acestei pedepse. Uh, bătaia și flagelarea în numele guvernului trebuie să înceteze. Vă mulțumesc. Urmează doamna Băsescu

arvoisa puhemies tuomioistuin domnule președinte. Aceste pedepse cu lovirea, cu bastonul, acuzatul fiind uh, legat de un stâlp și uh, fiindu-i lovit spatele cu un baston, este complet degradantă în Malaezia, această ă, pedeapsă a ajuns la proporțiile unei epidemii. Un stat ce consideră că pedeapsa corporală este un mod eficient de a lupta împotriva infracționalității are o atitudine complet greșită și nu trebuie să primească niciun fel de ajutor economic utilizând acest lucru. Această pedeapsă trebuie oprită ori de câte ori se întâmplă și prin această rezoluție Parlamentul, pe drept cuvânt, a solicitat uh, autorităților malgașe să oprească imediat uh, acordarea de pedepse corporale și tortură și teoretic și practic. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Gengel for Ödeberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Biczowanie... Mulțumesc, domnule președinte. Flagelarea a fost folosită în Malaezia încă de pe vremea epocii coloniale. Există în momentul de față 66 infracțiuni pedepsite cu flagelarea. Prizonierii nu primesc nicio informație în legătură cu această pedeapsă. Conform Amnesty International, există 10.000 de astfel de pedepse și în 60 90% din cazuri este vorba de imigranți ilegali care datorită uh, problemelor de limbă nici măcar nu înțeleg care este sentința care li, li se aplică. Însă autoritățile nu văd niciun motiv de a schimba uh, legea și pe, pe care o consider o, mone, o metodă eficientă de a lupta împotriva activităților uh, criminale. De aceea ar trebui să uh,

Mulțumesc, doamnă Crețu. Și acum, în încheiere, are cuvântul din partea Comisiei domnul Pibalgs. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Comisia condamnă utilizarea uh, pedepselor corporale pentru că încalcă principiile uh, internaționale uh, și normele ONU, precum și principiile de protecție ale drepturilor omului. Aceste principii sunt reflectate și în liniile directoare uh, UE pentru politi- politica noastră față de uh, țări terțe. Tortura și tratamente inumane și degradante ar trebui interzise. Recentul raport al Amnesty International asupra practicii lovirii cu bastonul în Malaezia este îngrijorător. Totuși, Comisia ar dori să sugereze o rezoluție care să se ocupe de toate țările în care, din nefericire, uh, mai este permisă lovirea cu bastonul. Uniunea Europeană, împreună cu ONU, în mod regulat, a ridicat problema uh, lovirii cu bastonul în Malaysia. Și unele state membre au făcut acest lucru în contextul ratificării Convenției ONU împotriva torturii și pe durata Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU și uh, revizuirea sa care a avut loc în februarie 2009. Săptămâna trecută, la seminarul ONU uh, privind, uh, cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, Malaezia a fost îndemnată să ratifice uh, toate convențiile ONU, mai ales Convenția împotriva torturii. Aceeași problemă s-a pus la începutul anului 2010 de către șeful de misiune ONU direct față de Ministerul Afacerilor Externe Malaez. E o problemă care acordăm uh, o mare atenție. Uniunea Europeană și Malezia vor începe în curând negocieri uh, pentru un acord de parteneriat și uh, cooperare care va conține prevederi privind drepturile omului. După ce acest acord intră în vigoare, va constitui o bază solidă pentru un dialog regulat cu Malezia privind drepturile omului. Între timp, vom continua să ridicăm această problemă pe lângă autoritățile din Malaysia. Mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar Pibalgs. Sunt șase moțiuni pentru rezoluție care au fost depuse. Be